good afternoon everybody and let's, let's... Bună ziua tuturor! Haideți să începem această ședință extraordinară a comisiei noastre. Mă bucur nespus că avem această șansă și că puteți participa cu toții. Vreau să mă asigur că nimeni nu e prea trist că nu avem cabină pentru limba bulgară, deci nu avem interpretare pentru limba bulgară. În rest, toate limbile noastre obișnuite sunt acoperite. Uh, salut în această după-amiază pe primul vicepreședinte al Comisiei Europene, Franz Timmermans. Este cu noi pentru a patra oară și asta în contextul dialogului structurat. Scopul dialogului nostru este să facem un bilanț al progreselor pe care le-am făcut până acum pe câteva dosare cheie și pe cooperarea între instituțiile noastre în general. Și poate câteva cuvinte despre lucrurile la care, pe care le încă le mai așteptăm din partea Comisiei și firește ce așteaptă Comisia din partea noastră. Și poate și câteva cuvinte despre legislatura următoare. Acum, procedural vorbind, după acest dialog de astăzi, Comisia noastră va redacta un set de mesaje cheie ce vor fi comunicate uh, <laughs> mie și secretariatului pentru raportul 2018. Un raport care va fi preluat de conferința președinților de comisii și mai apoi de conferința președinților. Odată ce am clarificat aceste lucruri, vă dau cuvântul domnule vicepreședinte Timmermans pentru cuvintele introductive. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc că mă primiți încă o dată alături de dumneavoastră. Cred că e o idee foarte bună să avem astfel de schimburi de opinii, să vedem încotro ne îndreptăm pe marginea unui bilanț. Mai cred de asemenea că dacă e să analizăm petițiile ce ne sunt trimise, obținem și um, o seamă de feedback asupra efectelor pe care politicile UE le au și mai ales care sunt așteptările europenilor din partea instituțiilor UE. Uneori, așteptările sunt uriașe și depășesc cu foarte mult lucrurile pe care noi putem să le oferim. Dar faptul că cetățenii fac apel la instituțiile noastre arată că până la urmă au așteptări din partea instituțiilor și au speranța că îi putem ajuta în provocările cu care se confruntă eh, zi de zi. Bănuiesc că acele provocări sunt de asemenea foarte clar reflectate în petițiile pe care le primiți, în comunicările pe care le avem noi toți cu cetățenii noștri. Sunt vremuri grele, multe se schimbă, mulți sunt neliniștiți asupra viitorului și asupra locului pe care îl vor ocupa în lumea de mâine. Cum va arăta acest viitor? Vor avea oare copiii lor un loc de muncă? Sunt practic întrebări existențiale pe care mulți cetățeni și le pun zi de zi. Aceste lucruri transpar și în dialogurile pe care le-am lansat uh, pe baza cărții albe. Noi am oferit o serie de scenarii care să ducă la reflexii și uh, să vină mai apoi cu propuneri. Apoi ați văzut ce s-a întâmplat ieri. Am uh, prezentat cadrul financiar multianual și, din nou, S-a văzut uh, dovada că omul sfințește locul. Dacă ești un contributor net și te confrunți cu consecințele Brexitului, ceea ce lasă o, o lacună uriașă în bugetul UE, spui, bun, am văzut ce se întâmplă, dar nu vrem să plătim mai mult uh, recipienții net, spun, da, vedem ce se întâmplă, dar nu vrem să primim mai puțin. Consiliul, Parlamentul, Comisia spun apoi avem nevoie de mai multe politici, de politici mai ferme, uh, securitate, granițe și așa mai departe, dar avem nevoie și de vechile politici. Deci, practic, adăugăm, adăugăm priorități, iar uneori nu suntem în măsură să și deprioritizăm anumite dintre politicile noastre. Dacă tragem linia, ne dăm seama că toate acestea sunt incompatibile și în natura integrării europene. Acest lucru pentru că nu se poate face prin revoluție, ci doar prin evoluție putem obține compromisul. Iar acesta e procesul căruia îi ne vom dedica în următorii câțiva ani. Ce propune Comisia nu e de ajuns în ce privește uh, bugetul total, iar pentru Parlament uh, sau mai ales pentru anumite state membre, bugetul e prea mare. Oamenii își doresc adesea noi politici, eu cred că avem nevoie disperată de noi politici, date fiind noile provocări, iar alții își doresc să mențină un statu quo, să protejeze ce au deja și să ne menținem în uh, parametrii obișnuiți. Mulți au de câștigat, dar încă și mai mulți au foarte mult de pierdut. Iată de unde uh, oamenii tind să se protejeze tot mai mult și sunt tot mai puțin deschiși la a împărți și a împărtăși. Prin urmare, trebuie să urmărim mai departe care sunt preocupările principale, care sunt provocările principale, cum putem ajuta, proteja sau promova pe cetățenii noștri, cum putem să ajutăm cu uh, o legislație mai bună, o legislație mai transparentă, care să fie mai bine aplicată, fără efecte secundare. Primim petiții și pe astfel de teme. Știți că am avut uh, și un task force care a analizat uh, teme de subsidiaritate și proporționalitate și trebuie să spun din nou că mă întristează faptul că Parlamentul a decis să nu participe la acest task force și, repet, invitația rămâne deschisă în caz că vă schimbați uh, părerea. Sunteți foarte bineveniți la orice moment dat. Parlamentele naționale sunt participanți activi, de asemenea Comitetul Regiunilor și căutăm modalități de a moderniza tot ce ține de subsidiaritate și proporționalitate. Inițiativa cetățenească europeană e un subiect pe care dumneavoastră și vă adesea l-ați evocat. Încercăm să ameliorăm acest instrument și aș fi curios care e opinia dumneavoastră, dacă credeți că mergem în direcția cea bună. Eu am fost în uh, contact cu raportorii din Parlament și mi-aș dori să nu așteptăm un raport din proprie inițiativă, ci pur și simplu încerc să aliniez propunerea noastră de la Comisie cu raportul din propria inițiativă al Parlamentului. Pentru că mandatele noastre, cel puțin timp, coincid, nu așa? Și mi-aș dori ca, înainte alegerilor europene, împreună să arătăm publicului european că i-am ascultat, am ascultat toate aceste ONG-uri și iată propunerea noastră pentru ameliorarea instrumentului inițiativa cetățenească. Văd că domnul Valența este aici a jucat un rol foarte important, un rol pozitiv și constructiv în numele Parlamentului. Este o persoană foarte pragmatică, implicată uh, în a obține același obiectiv. Repet, foarte proactiv și profesionist. Și îi sunt recunoscător pentru asta. În fine, aș vrea să spun câteva cuvinte despre procedurile de încălcare știu că în mod repetat ați subliniat importanța uh, schimbului de informații în ce privește aplicarea legislației UE. Comisia a încercat să ofere informații detaliate în răspunsurile adresate Parlamentului, dar orice legături într-o petiție anume și procedurile de infringement, de încălcare, inclusiv bazate pe plângeri, sunt încă la faza de prezumție Uh, și um, vorbim de proiectul uh, pilot, mm, mm, însă ne dorim să ameliorăm transparența în deciziile și în acest sens încă din 2014 avem o platformă care diseminează pe site-ul Europa uh, informații um, detaliate publicului în ce privește implementarea și monitorizarea legislației UE, dar sunt aici și pentru a vă auzi sugestiile de a face mai bine. De asemenea, sunt de acord că încălcările trebuie să fie tratate prompt, statele membre trebuie să acționeze cu celeritate, investigând încălcările uh, legislației și e nevoie de o abordare uh, mai strategică și mai proporțională, așa cum uh, spuneam că din 2016 vom acționa rapid și ferm și sper eu cu susținerea dumneavoastră. Acum aștept cu interes uh, comentariile dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și noi vă mulțumim. Într-adevăr, colegii par să fie foarte interesați de a continua dialogul cu dumneavoastră și mai întâi am să dau cuvântul coordonatorilor, după care, firește, deschidem dezbaterea pentru toți colegii dacă este în regulă. Și dau cuvântul lui Peter Iar. Uh, Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Văd ca, ca pe un compliment faptul că sunteți aici uh, nu pentru prima oară. Asta înseamnă că um, căutați dialogul, vi-l doriți și ne bucurăm întotdeauna um, să vă vedem. Uh, și sunteți invitat oricând Înainte, când ați mm, vorbit despre mm, viitorul CFM, despre contribuitorii neți și plătitorii neți, există uh, și uh, Aust, țări precum Austria care vor să dea mai puțin și să primească mai mult. Ați, mi-am notat, Comisia pentru Petiții este un indicator pentru faptul că Uniunea Europeană trăiește, pentru că cetățenii ni se adresează cu probleme, au nevoie de ajutor și nu ar putea să o facă cu o instituție care nu este prezentă. Deci este bine că se, ni se adresează. Evident, faptul că există problemele de care se plâng oamenii uh, și deficitele uh, nu este un, un fapt pozitiv, însă important este că ni se adresează. Sunt uh, convins că uh, domnul Valesa uh, vă va pune întrebări în area lui de expertiză, însă am să vă exprim câteva dorințe ale mele. Astăzi sunt cam modest. În primul rând, mi-aș dori ca Comisia să răspundă puțin mai repede la uh, petiții. Mi-am notat, mai ales să răspundă mai repede Uh, atunci când consideră că nu, că nu au competențe. Verificarea uh, admisibilității unei petiții trebuie să funcționeze mai repede. Să nu dureze luni de zile până, primiți un, până primesc petiționarii un răspuns și răspunsul să fie apoi îmi pare rău, nu, nu noi suntem competenți. Apoi, în ceea ce privește procedurile de încălcare, Uh, pe de o parte este un succes atunci uh, când primim o petiție și comisia spune da, așa este, am văzut deja problema, există o, o, o procedură lansată. Asta e partea uh, pozitivă, dar partea negativă este că nu știm cum se continuă. Pentru că am vrea să fim puși la, cur- la curent cu uh, evoluția uh, proce- procedurii și în interesul petiționarului nici el nu știe cum continuă dosarul său. Astfel, uh, ce ne dorim este ca acest element pozitiv, faptul că există o procedură împotriva statului respectiv, să nu fie transformat în negativ uh, prin faptul că nu cunoaștem procedura. Uneori poate chiar să ne ajute să închidem o petiție dacă știm că comisia se ocupă. Uh, încă un al treilea element, o, o poveste mai veche clas, problema clasică uh, când vine vorba de plângeri în ceea ce privește uh, mediul. Petiționarul uh, consideră că este un proiect care nu, este, care nu respectă legislația europeană, este în, perioada, în etapa de planificare, deci se mai pot corecta lucrurile, dar Comisia spune întotdeauna pentru că este perioada de planificare, noi nu avem niciun motiv să credem că nu vor fi uh, le respectate legile. Și este bine, evident, că Comisia se bazează pe statele membre. Însă, pe de altă parte, când se întâmplă erori și 3-4 ani mai târziu proiectul e finalizat, e foarte greu să mergi să mai corectezi ceva. Mi-aș dori să existe o comunicare mai bună cu statele membre, poate uh, pentru a, pe, pe, pentru a reuși poate să se rezolve problemele uh, în etapa de planificare. E ca atunci când pacientul a murit, putem spune de ce, dar n-am reușit să prevenim moartea lui. Încă un lucru care ne preocupă la Parlament. Avem, uh, am creat o rețea PETI, doamna președinte uh, a fost foarte activă aici, pentru că am spus că munca noastră uh, conține de multe ori aspecte tehnice și uh, ne-am gândit că trebuie să cooperăm cu comisiile competențe, competente. Și cred că e nevoie de mai bună cooperare. Uneori ajungem la concluzia că nu putem să-i ajutăm pe petiționari pentru că legile sunt cum sunt, dar nu ne plac legile. Am vrea să le putem uh, schimba. Cum putem găsi o cale de comunicare atunci când nu ne plac legile, mai exact când vrem să le schimbăm. Și cum putem comunica asta comisiei? Știu că dreptul pentru inițiativă legislativă este la comisie, însă poate că din experiențele... Vă puteți baza pe experiențele noastre pentru a veni cu noi propuneri legislative. Mulțumesc, foarte interesant și știu că unii dintre dumneavoastră veți avea aceleași întrebări. Atunci, încercați să economisiți, să economisiți niște timp și um, să nu repetați foarte mult. Doamna Rozier, mulțumesc, doamnă președinte, mai multe puncte și nu sunt aceleași cu cele ale lui Peter și evident că obiectivul nostru nu este același. Obiectivul nostru nu este să închidem petiții, ci să uh, reparăm prejudiciul ce poate fi făcut în urma aplicării incorrecte a legislației europene sau lipsei aplicării sale. Domnule președinte, cu prietenie, dar și pentru că avem mari așteptări față de instituția dumneavoastră, aș dori să vă explic uh, care sunt uh, domeniile sau elementele uh, sau zonele în care avem așteptări de la dumneavoastră uneori ni se pare că doleanțele noastre nu sunt luate în considerare um, în mod adecvat. Cerințele noastre stresează tuturor instituțiilor europene, iar Comisia Europeană, prin funcția sa prevăzută de tratate, joacă un rol uh, esențial în calitate de gardian al tratatelor și de garant al bunei aplicări a legislației europene audiere după audiere, petiție după petiție, ne regăsim în situația de a avea cazuri în care avem senzația că există o lipsă a exercitării din partea comisiei, tocmai a acestei sarcini de garantare a uh, bunei aplicări uh, a legislației vedem și o complezență crescândă din partea statelor membre când vine vorba de traducerea drepturilor cetățenilor. Cum putem explica că la reuniunea Comisiei PETI de săptămâna trecută, termenele de punere în aplicare pentru uh, directiva privind calitatea aerului uh, au fost depășite de o bună parte din statele membre directiva privind apele reziduale încălcate de Italia sau uh, drepturile sociale sau uh, coordonarea în ceea ce privește regimul de, uh, de securitate socială. Sunt multe exemple și am vrea să existe Um, din partea Comisiei o um, asumare mai puternică decât uh, răspunsurile clasice um, care spun că Comisia nu are competențe și așa mai departe. În rapoartele noastre, noi facem propuneri de îmbunătățiri pentru politica de punere în aplicare. Uh, Ceea ce mă face să am câteva întrebări, mai ales în ceea ce privește prevenția. De exemplu, cum putem face sau ce măsuri aveți în vedere pentru a ține cont de faptul că statele membre transpun cu din ce în ce mai mare întârziere legislația? Este o problemă de credibilitate pentru um, toate instituțiile europene dacă acceptăm că transpunerea se face din ce în ce mai uh, târziu. cum putem justifica că în continuare se folosește procedura 263 privind uh, procedura de uh, comunicare a informațiilor de la nivel național. Sunt informații pe care trebuie să le primim. Cum se face că nu le primim? Apoi, în ceea ce privește sancțiunile, în urmă cu un an și jumătate, Comisia a publicat o comunicare numită O mai bună aplicare pentru mai bune rezultate, în care era prevăzut un plan de acțiune tocmai pentru mai bune rezultate. Puteți să ne spuneți care este bilanțul acestor, acestei inițiative 18 luni mai târziu? De asemenea, în ceea ce privește sancțiuni și uh, corecții, care sunt uh, posibilitățile de a rezolva lucrurile înainte să se ajungă la litigiu, solvit, dar și altele. Cu siguranță, toate acestea ar putea fi mai transparente și asta ar aduce beneficii uh, și în ceea ce privește aplicarea dreptului. Are în vedere Comisia um, măsuri pentru o mai bună utilizare a acestor instrumente? Iar apoi, având în, în ceea ce privește procedurile de încălcare, vedem o oarecare reticență, complezență din partea statelor, din partea statelor membre. În acest Parlament aveți un sprijin politic, o instituție care sprijină Comisia în rolul său de garant al tratatelor, inclusiv când vine vorba de proceduri de încălcare. Cum să facem pentru a vă uh, oferi un plus de legitimitate astfel încât în beneficiul cetățenilor să putem garanta buna aplicare a dreptului european. Merci. Mulțumesc. Domnul Marias. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule Timmermans, Mă bucur să vă văd aici din nou, printre noi, deoarece, iată, putem să purtăm o discuție cât se poate de serioasă. M-aș referi la câteva elemente uh, în legătură cu petițiile pe care noi le primim, dar m-aș concentra de asemenea și pe uh, alegerile europene am primit petiții în care cetățeni din diverse colțuri ale Europei se plâng că nu au dreptul să voteze. De pildă, britanici care, aflându-se în afara teritoriului britanic, nu pot să voteze uh, în alegerile europene și așa mai departe. Dar aș mai pune o întrebare. Ea se leagă de situația celor care pot să voteze. Acum 20 de ani eh, eram interesat de chestiunile statistice europene și m-aș eh, întreba dacă Comisia Europeană sau mai știu eu ce alte instituții ar putea să verifice situația în care un cetățean a unui stat membru care are și cetățenie greacă. Înseamnă oare că uh, această persoană care uh, locuiește în altă parte decât în țara de cetățenie, ce drepturi are această persoană? Deci un grec, dar uh, poate că are și altă cetățenie. În orice caz, fiind european, se poate mișca și poate circula unde vrea. Și atunci, ce trebuie să facă statele membre pentru a se asigura că, într-adevăr, cetățenii uh, au dreptul să, să circule și votează acolo unde trebuie să voteze. dacă dorești să, fii, să participi la cele europene, ai nevoie uh, de între 1800 și 2000 de voturi. Mă gândesc că pe undeva avem migranți care, circulând în Grecia, pot să voteze pentru mai mulți uh, deputați. În orice caz, avem cetățeni cu multiple cetățenii care circulă. Trebuie să vedem în ce măsură ei își exercită anumite drepturi. Deci, cei cu dublă cetățenie, la aceștia mă refer, pentru că a început un uh, proces de prin care se transformă în masă migranții în cetățenii greci, acestora li se conferă cetățenie și alte uh, documente, dar și, de exemplu, 3.000 albanezi au primit cetățenia greacă în 2016, s-ar putea să înceapă să fie problematic în uh, vederea sau în ajunul alegerilor, pentru că avem mii de noi votanți care probabil vor vota pentru partidul care le-a uh, oferit această șansă de a primi cetățenie. Și uh, iată cum se schimbă corpul electoral, iată cum se schimbă rezultatul alegerilor. Comisia e interesată de astfel de fenomene? Mă întreb prin care migranții devin cetățeni europeni și acum au drept la vot. E o chestiune importantă. Vă rog să uh, răspundeți. Domnul Marias continuă. Am vorbit doar un, mini, un minut și colega uh, de la socialiști a vorbit cu 4, a vorbit 4 uh, minute și jumătate. Permiteți-mi să-mi continui așadar. În ceea ce privește dreptul de libertate, da, expresie, știți bine că în Grecia uh, ca europarlamentar nu avem libertatea de expresie Aici uh, suntem uh, parte din ECR, a treia forță politică din Parlament, însă în Grecia nu ne ia nimeni în considerare. Nu putem să mergem la televizor, să ne transmitem ideile politice, uh, așa ca a treia forță europeană. Dacă vreodată să zicem că ne invită la televiziunea de stat sau în altă parte și dacă nu le place ce spunem noi în cursul acestor emisiuni, atunci, sau de pe internet, ne dau, ne dau dai craca de sub picioare, nu mai putem să ne exprimăm ce democrație asta și ce libertate de expresie. Și am, avem și petiții în acest sens. Noi, ca parlamentari actual, dar și ca potențial viitori candidați, ce facem? Suntem pur și simplu uh, încătușați, ni se pune bodniță, nu putem să beneficiem de libertatea de expresie. Și uh, termin aici cu un lucru important o concluzie. Deci, iată, alegerile europene se apropie, dar uh, se pare că cărțile sunt, uh, uh, sunt trucate. Nu este ceva corect. Partidul nostru este unul, unul relativ recent. Nici nu știu ce procente o să putem să uh, obținem. Toate sondajele, toate sunt uh, falsificate. Nu este nimic uh, corect. Dreptul electoral uh, este cel care este răspunzător. Doamnă președinte, vă rog frumos când luați uh, cuvântul să și încheiați la un moment dat. Deci, așa ar fi foarte bine, frumos și politicos să faceți acest lucru. Domnul Teric Mulțumesc, o să fiu succint, sper eu. Trei aspecte în primul rând, subliniez ceea ce a spus colega de la socialiști, și anume, în comunicarea dumneavoastră, dreptul european, mai bune rezultate și mai bună, printr-o mai bună aplicare, Comisia pare să abdice de la rolul său de gardian al tratatelor, lăsând uh, pe seama tribunalelor naționale implementarea dreptului european, se pare. Uh, ce credeți despre acest lucru? Pentru că eu sunt foarte mult în favoarea cooperării cu statele membre când vine vorba de punere în aplicare și conformitatea cu dreptul european, însă consider că Comisia ar trebui să aibă un cuvânt de spus, un puternic cuvânt de spus și final cuvânt de spus uh, când vine vorba de acest lucru și prin asta să fie justificată și menirea sa. În al doilea rând, vreau să vă întreb ce credeți despre posibilitatea de a oferi o interpretare diferită pentru articolul 51 din Cartea Drepturilor Fundamentale, vorba de faimosul articol britanic uh, polonez, cred că mă înțelegeți despre ce vorbesc. Și în sfârșit, a treia observație. Ați venit la comisia noastră sau poate în altă parte, nu mai știu unde, dar odată ați spus în ce privește inițiativa cetățenească și cred că vă citez să nu aveți așteptări prea mari în ce privește uh, Uh, acea inițiativă cetățenească europeană. Aceasta ați spus dumneavoastră, asta am auzit eu și mi-a fost teama de ce am auzit, pentru că nu cred că trebuie să avem așteptări nici prea reduse. Bun, știu că acum suntem pe cale de a reforma acest instrument și mă găsesc uh, mm, la rândul meu implicate în acest dosar, dar vreau să vă întreb ce se întâmplă cu acea idee de a avea o entitate independentă pentru a registra inițiativele cetățenești, astfel încât comisia să nu fie și parte și judecător la proces. Domnul Timmermans răspunde fără microfon, domnul Cavras uh, continuă. Da, mi se pare că o astfel de situație nu ar fi chiar obiectivă. În sfârșit, și apoi eventual posibilitatea de a, fiți un pic, de a fi un pic mai proactiv când vine vorba de acel follow-up sau monitorizarea situației sau a dosarelor uh, și inițiativelor cetățenești, pentru că știm foarte bine că foarte puține se finalizează și cu atât mai puține obțin rezultate pozitive până la urmă și n-ar fi bine ca dumneavoastră să spuneți cetățenilor că sunteți alături de ei și uh, că i-ați ascultat, dar dacă nu se întâmplă nimic, că ați colectat niște plângeri și nu s-a mai întâmplat nimic, înseamnă că asta este o cale către frustrare și nu către entuziasm. Și vă rog să vă spuneți așa pe scurt. Vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc foarte mult, domnule Terry Cabras. Acum s-a terminat runda coordonatorilor și alți colegi au posibilitatea de a pune întrebări. Să știți că declanșăm cronometru, aveți câte un minut fiecare, domnul Malinov. Mulțumesc foarte mult colegilor, coordonatorilor uh, și mă bucur că avem cu toții posibilitatea de a pune niște întrebări poate mai uh, complicate și o să profit de această ocazie de prezența dumneavoastră aici și vreau să vă întreb în legătură cu anunțul de ieri modificări uh, calitative în legătură cu condiționarea fondurilor europene de respectarea statului de drept și dezbaterea s-a uh, declanșat imediat, a început un război al acuzațiilor reciproce și eu cred că atât în nord cât și în sud, atât în est cât și în vest, cetățenii își doresc uh, anumite semnale puternice. Acum, noi, bulgarii, dar și românii, suntem în un mecanismul de monitorizare uh, și prin, definiți, prin definiție înseamnă că avem probleme cu statul de drept. Cum combinați acest mecanism cu noul mecanism? Mie mi se pare că trebuie în primul rând să, scă- să scăpăm de vechiul mecanism de monitorizare și să ne îndreptăm către noul mecanism. Ele nu pot să coexiste, pentru că uh, cel uh, din precedent, uh, prin definiție, era unul în care era prezumția de vinovăție. Doamna Cabeson Ruiz. Da, gracias, señor. Mulțumesc, uh, doamnă, doamnă președinte. Așa trei întrebări. În legătură cu card, cardul european de, pentru discapacități, avem eh, foarte multe petiții legate de persoane cu disabilități, pentru că sunt foarte multe persoane afectate. pentru că acest, acest card, dacă nu este tocmit cum trebuie, poate să ducă la o discriminare împotriva acestor persoane. Noi în Uniunea Europeană nici măcar nu avem o definiție comună a dis- dizabilității și a persoanelor cu dizabilități. Fiecare stat membru decide dacă o persoană este considerată cu discapacități sau nu atunci când vorbim despre cardul european uh, de persoane cu dis- dis- disabilități, uh, putem să ne uh, confruntăm cu cazul în care o persoană care are o acest statut în Spania poate să fie să beneficieze de anumite beneficii și în alt stat membru, România, de exemplu, unde standardele sunt mai ridicate, să nu îi se recunoască acest statut. Trebuie să uh, evităm în orice moment discriminările și uh, după aceea voturile. Se apropie alegerile europene. Mm, ceea ce face Comisia în, pentru a facilita uh, votul pentru persoanele cu dis- dizabilități sunt mulți cetățeni în Uniunea Europeană care nu au capacitatea de a uh, vota. Există diferențe de legislație și revizuim uh, uh, și Convenția ONU și vedem că trebuie să facem un efort pentru ca statele membre să garanteze dreptul de vot Cred că pentru următoarele alegeri europene ar trebui să avem o strategie pentru ca persoanele cu disabilități să poată să voteze și în acest fel să alertăm statele membre pentru a-și revizui legislația, pentru, a, a, pentru ca în final să pot să voteze majoritatea cetățenilor cu disabilități. De asemenea, transportul rămâne o problemă majoră pentru persoanele cu dizabilități. Primim continuu petiții în acest sens. Știu că uh, lucrăm, se lucrează cu diverse întreprinderi, în special companii aeriene, și am solicitat comisiei să fie mai uh, răspicate în acest sens pentru că Eh, pe multe companii aeriene pentru a putea eh, călători persoanele cu dizabilități trebuie să meargă cu un însoțitor și această situație ar putea să se re, eh, re, revizuiască și să se îmbunătățească. Domnul Vauensa, mulțumesc, domnule președinte. Am o uh, întrebare în legătură cu plan, platforma online, uh, în legătură cu ACI. Este această platformă disponibilă mm, online? Trebuia deja să fie publicată? Uh, mm, știți ce software se folosește? Ați luat în considerare surse open source pentru viitor? Aceasta este o preocupare a mai multor uh, grupuri politice din uh, Parlamentul European. Mulțumim, Iarec. Chaki. Vă mulțumesc. Am avut o întâlnire săptămâna trecută în legătură cu drepturile minorităților. Știți că am avut o rezoluție scurtă pe această temă și vă, de- vă mulțumesc din nou pentru deschidere. Am acum două întrebări scurte și ușoare pentru dumneavoastră. am uh, avut o mică problemă și un conflict intern în comisia noastră săptămâna trecută. Am avut petiționari din Estonia și Letonia. Era vorba despre uh, drepturile lor de vot, în special la alegerile europene. Este o problemă extrem de sensibilă și complexă și o a doua întrebare în legătură cu problemele legate de Brexit. Avem foarte multe petiții în legătură cu o posibilă situație în legătură cu uh, cetățenii europeni din uh, Marea Britanie și cetățenii britanici din Uniunea Europeană am primit o delegație din Marea Britanie, a, de, formată din profesori universitari. Eu am prezidat comisia PETI atunci și ne-au întrebat cum îi putem ajuta din Parlamentul European pentru că ei nu vor să uh, părăsească Uniunea Europeană și le-am spus că soluția este în mâinile lor să organizeze un nou referendum în legătură cu documentul care care va uh, fi în legătură cu relația uh, Uniunii Europene cu regatul Marii Britanii. Deci, care este poziția dumneavoastră în legătură cu un posibil nou referendum? Ați spus că întrebări ușoare. Este singur uh, eu nu sunt singurul care consideră că Brexitul nu este o chestiune terminată. Da, în, întotdeauna bine uh, să avem optimiști printre noi. Doamna Carton Darling. Da. Uh, uh, se susține o, un vot în legătură cu ultima, cu acordul final dintre Regatul Unit și, Marea, și Uniunea Europeană. Am o întrebare în legătură cu o parte esențială a democrației noastre care, pe care o reprezintă drepturile politice și dreptul la vot. Pentru prima dată în istoria proiectului european vedem că uh, se înlătură voturi, drepturi de vot deja dobândite, nu se menționează niciun de drepturile politice ale cetățenilor. Aș dori să vă întreb ce considerați dumneavoastră în ceea ce privește uh, angajamentul democratic, cum putem să ne asigurăm că acordul de ieșire a uh, Marii Britanii va include și drepturi politice pe lângă drepturi cetățenești. După aceea, ceva legat de uh, ideea lui Virginie, care este uh, dorința Comisiei de a susține aceste încălcări care datează de foarte mult timp. Avem pe petiții care arată încercări de decenii ale cetățenilor de exemplu, uh, lectorii uh, străini din Italia care au câștigat deja șase cazuri, șase procese la Curtea Europeană de Justiție și în același timp în Italia sunt discriminații la locul de muncă în mod constant. Ce se poate face mai mult și mai bine împreună pentru a avea o rezolvare a acestor petiții care uh, subminează credibilitatea proiectului european și a dreptului european în ochii oamenilor obișnuiți. Vă mulțumesc, domnul Mitrofanev. Mulțumesc, domnul președinte, pentru posibilitatea de a interveni. Domnule Timmermans, sunteți vicepreședinte al Comisiei. Noi suntem eurodeputați, însă sunt sigur că primim întrebări asemănătoare de, de la locuitorii Uniunii Europene. Uniunea Europeană este puternică pe plan economic și în finanțe, dar slabă în ceea ce privește drepturile omului. Nu poate să acorde aceste drepturi și să le asigure pentru toți cetățenii. Am primit petiții în legătură cu drepturile de vot ale non-cetățenilor letoni și estoni și, și problema uh, lipsei cetățeniei pentru aceste categorii de populație. În această primăvară am început să uh, primim și petiții în legătură cu uh, dreptul de a primi educație în limba maternă din Letonia și din alte țări. Poate că Comisia Europeană ar trebui să acționeze mai eficient și mai activ pentru a Uh, avea un dialog cu statele naționale pe probleme de cetățenie, drepturi minoritare și educație în limba maternă. Vă mulțumesc, domnule Viland, bine ați venit înapoi. Doriți să puneți o întrebare acum? Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze că am ieșit uh, puțin din sală, însă pot să îl informez pe domnul comisar că s-au semnat documentele uh, privind uh, părțile. Ați vorbit despre mai multe puncte, am să mă refer și eu la unele. Eu nu cred că Comisia de Petiții este o instanță de a, o super instanță de apel, însă mulți vin la noi care nu sunt mulțumiți de, de sentințele lor din justiție. Am, uh, avuz, am avut exemple în care textele uh, juridice nu înseamnă același lucru în diferitele limbi și judecătorii au probleme cu interpretarea. Acesta ar fi un uh, bloc de între... sau prima mea întrebare, ar trebui să se acorde mai multă atenție aici. Apoi, există practici uh, um, diferite în statele membre referitor la modul în care se pot rezolva litigiile, fără a ajunge în instanță sau sunt uh, părți care cer soluționarea unui litigiu, dar nu există posibilitatea um, pe care să o poată prevedea instanța. Uh, încă un element. Am avut cazul uh, musculiței drosofila melanogaster, care um, în um, în, orice caz, numele acestei musculițe în germană înseamnă musculița de o zi. Um, deci nu are o durată de viață foarte lungă, după cum puteți înțelege. Și uh, aceste musculițe sunt folosite de școli uh, pentru a face experimente, cercetări. Uh, însă transporturile de astfel de musculițe sunt blocate în aeroporturi petiție 1385 din 2011. Mai mulți uh, uh, uh, laureați ai, ai premiului Nobel au semnat 100 și ceva de oameni de știință. Ar fi foarte bine dacă am putea să deblocăm aceste musculițe înainte să moară. Apoi, în ceea ce privește uh, procedurile de încălcare, le-ați oprit pe toate. Uh, a fost o decizie politică. Am vrea să știm dacă Comisia oprește proceduri din motive politice. Zice, nu este oportun acum, să zicem. Sau invers, dacă Comisia zice, din motive politice, că nu e important să facă, uh, zice că nu e important să facă ceva. Mai mulți reprezentanți ai comisiei mi-au spus în anumite cazuri, de exemplu, unde s-au deschis o procedură, că nu neapărat ar fi argumente. Poate că ar trebui toate aceste decizii, fie într-un fel sau altul, să fie mult mai bine argumentate. Mulțumesc. Iar acum, domnule vicepreședinte, aveți sarcina delicată de a răspunde la întrebările um, ce v-au fost uh, adresate. Poate putem să rămânem încă 5 minute în plus. Quite a Da, au fost uh, o serie de întrebări. Am venit de multe ori la Parlamentul European, însă niciodată nu am primit uh, întrebări legate de a, atâtea subiecte ca și la comisia dumneavoastră. În mod foarte clar, dumneavoastră uh, evocați multe dintre subiectele pe care vi le evocă cetățenii. Voi încerca uh, și dacă nu vă voi putea uh, răspunde direct, uh, vă voi face, vă voi trimite răspunsul în scris. În legătură cu uh, răspunsul mai rapid la aceste petiții, deja cred că am îmbunătățit, dacă ne uităm uh, la ultimii ani lucrurile decurg mult mai rapid decât înainte, însă vă voi examina din nou problema cu ce se întâmplă atunci când uh, constatăm că nu suntem competenți, dacă putem să constatăm acest lucru mai repede. Îmi aduce aminte de uh, de biroul meu prim, primesc un număr foarte mare de invitații să mm, vorbesc, să țin discursuri sau alți oameni care vor să mă vină, vine să mă vadă. Avem un proces foarte complex de verificare pe, pentru că membrii echipei mele parcurg toate aceste invitații și nimeni nu s-a gândit la faptul că înainte de a trece prin acest proces să se verifice calendarul meu și dacă nu sunt disponibile în data respectivă, nu mai are rost să se verifice. Câteodată aceste lucruri țin de bunul simț, dar pentru că suntem sub ochiul publicului, în mod justificat, nu vrem să facem greșeli și câteodată dorința de a nu greși este uh, în, face să sufere uh, viteza Uh, deciziei noastre. Și dacă am ști de la bun început că nu suntem competenți, am putea să dăm un răspuns mai rapid. Bineînțeles, vă voi da un răspuns dacă putem să facem acest lucru mai repede. Mulți dintre dumneavoastră a, au menționat uh, problema încălcărilor sau nerespectării tratatelor și mă întreb dacă există o problemă mai largă, pentru că mulți dintre dumneavoastră au menționat acest uh, aspect. Sugestia mea ar fi să mm, dați voie să analizez acest lucru mai mult. Impulsul meu este să vă spun că monitorizăm toate aceste uh, proceduri, avem un număr foarte mare de proceduri de încălcare a tratatelor uh, serviciile mele pot să mă informeze dacă există o problemă structurală. Eu nu am niciun fel de indiciu în acest sens, dar uh, faptul că mulți dintre dumneavoastră au ridicat această problemă mă face să mă gândesc că această problemă merită să fie analizată mai îndeaproape și după aceea nu putem să rediscutăm aceste aspecte, pentru că împărtășesc uh, opinia câtorva dintre dumneavoastră că credibilitatea instituțiilor noastre depinde de uh, aplicarea corectă și de plină a responsabilităților noastre. Și, bineînțeles, există întotdeauna un element uh, discreționar dacă uh, se continuă o procedură de încălcare sau nu. Însă această discreție trebuie să fie de natură juridică, pentru că uh, dacă legea este încălcată, atunci acest lucru trebuie să fie rezolvat, nu trebuie să politizăm lucrurile. S-a menționat calitatea aerului. Acestea sunt decizii foarte uh, complexe, însă Comisia nu se va da înapoi de la aceste decizii. Și chiar examinăm această problemă în momentul actual și alte teme, în special când uh, se leagă de sănătatea publicului. Și, de asemenea, dacă au legătură cu mediul. Raportul pe care l-am uh, primit de la OMS în legătură cu numărul de persoane care uh, mor datorită lipse uh, lipsei de calitate a aerului. Nu vorbim despre boli, vorbim pur și simplu de decese și dacă avem legislații europene care cer statelor membre să asigure o anumită calitate a aerului, trebuie să ne asigurăm că aceste legislații vor fi aplicate. Pentru că aceste legi au fost decise de către statele membre și însele. Nu este vorba de o dictatură aici. În Consiliu s-a decis să se introducă aceste, această legislație, deci este corect să uh, Uh, răspundă pentru neaplicarea măsurilor pe care chiar statele membre însele le-au decis. Nu am niciun indiciu că uh, am uh, că suntem mai indulgenți acum decât în, în trecut, însă voi reveni cu amănunte. Dacă deja avem un sistem care funcționează mai bine decât uh, credeam inițial, și anume platforma Refit și procesul Refit. Uh, atunci când examinăm legislația existentă pentru a vedea dacă este adecvată scopului, dacă își îndeplinește obiectivele, aș spune că rețeaua PETI care a fost menționată ar putea să reprezinte un uh, ar putea să introducă uh, idei în procesul refit. Deci m-aș bucura să uh, purtăm un dialog în cadrul platformei refit care este compusă din toți, uh, toate părțile interesate din statele membre. Deci este o formă mai condensată a petițiilor care uh, privesc direct legislația, legislația comunitară. Deja am uh, vorbit despre uh, transpunerea întârziată a legislației comunitare. Aceasta este într-adevăr o problemă și ar trebui să facă obiectul unor proceduri de încălcare a tratatului. Iau notă și că complexitatea legislației comunitare a crescut foarte mult, ceea ce face transpunerea acesteia uh, de asemenea mai complexă, însă nu exclud că uh, există și probleme de oportunism uh, politic. Acest lucru nu poate să fie exclus. Um, ținând cont și de faptul că felul în care directivele sunt uh, transpuse trebuie să fie comunicat Comisiei și uh, să fie examinat de către Parlament. So, uh, if, if we want to, to take stock of that as deci dacă dorim să analizăm aceste lucruri și să ținem cont de ele, cred că pregătirea, așa cum am anunțat, ar fi o bună cale. În ceea ce privește alegerile și acordarea cetățeniei, un subiect foarte complex, foarte complex pentru că atât decizia referitoare la cine are dreptul de vot și cât și cea referitor la cine primește cetățenie țin de uh, competențele naționale. Avem standarde europene, însă discutăm acum despre sistemul de pașapoarte în Malta, avem uh, cerințe ca atunci când se acordă o cetățenie să există o legătură manifestă cu țara. Deci a da pur și simplu cetățenie în masă pare să fie în lipsa de conformitate cu standardele europene, um, ca să mă exprim uh, prudent. Însă dreptul de a oferi cetățenie în anumite condiții este uh, un drept suveran al statelor membre. Însă au responsabilitatea să se asigure că efectele acordării acestor drepturi uh, țin cont de interesele celorlalte uh, state membre. Deci este un lucru ce trebuie uh, avut în vedere. Și cred că atât putem spune despre asta. Domnule Marias, în acest context, ați vorbit despre atât reședință cât și cetățenie. Uh, cetăț um, inițiativa cetățenească uh, Uh, este un exemplu foarte bun. Cetățenii au dreptul să participe, indiferent de țara în care uh, trăiesc. Până acum te poți înregistra numai în țara din care uh, ești originar, dar acum poți participa la o astfel de inițiativă cetățenească și dacă faci parte din, dacă trăiești într-o altă țară decât ce, țara de cetățenie. De asemenea, nu cunosc regulile privind dezbaterile uh, publice la televiziunea Elena, sincer. Um, și mm, mai ales uh, în ziua de astăzi libertatea mass media este importantă. Pentru mine este îngrijorător, sunt îngrijorătoare evoluțiile existente. Instrumentalizarea mass media, lipsa respectării mass media ca uh, o instituție indispensabilă într-o instituție este, din păcate, o tendință pe care o vedem în multe state membre, nu numai în uh, Grecia. Cred că politicienii au o enormă responsabilitate aici. Dacă nu ne place ce spun uh, cei din mass media și îi numim fake news, uh, corupt și așa mai departe, subminăm instituțiile democratice ale unei societăți. Deci cred că, în general, ideea de a acorda mai multă atenție mass media este una importantă. Implementarea o lăsăm statelor membre, ei bine, am vorbit deja despre asta și vom reveni cu siguranță Articolul 51 privind drepturile fundamentale. Am ezitat la comisie să luăm uh, măsuri pentru, mă, pentru procedură de încălcare. conform cartei, însă carta în sine nu ne extinde competențele. Competențele sunt aceleași din tratat. Și astfel trebuie interpretată această cartă. Eu cred că dacă vrem să de, uh, extindem uh, domeniul de aplicare al articolului 51, va fi, va, ar fi nevoie de o schimbare a tratatului. Sprijinim uh, organizații ale societății civile și um, care sprijină drepturile omului cât putem și cunoaștem așteptările cetățenilor în acest domeniu, însă nu putem să ne depășim mandatul, competențele pe care le avem conform tratatelor. În ceea ce privește forul independent și inițiativa cetățenească, este un element pe care l-am uh, menționat și în discuția mai devreme cu dumneavoastră. Nu am spus că modificările la inițiativă Uh, nu au niciun fel de impact. Am spus numai nu uh, faceți din această inițiativă cetățenească un drept de uh, inițiativă legislativă, nu faceți o alternativă la un referendum. Este o posibilitate pentru ca cetățenii europeni să ceară comisiei să aibă în vedere să ia măsuri în anumite domenii. Dar asta nu dă dreptul la anumite măsuri. Însă dacă sunt mulți oameni care, ne, care își doresc să acționăm, Asta crește senzația de responsabilitate a Comisiei de a uh, lua o inițiativă în acel domeniu. După cum am și făcut. Sunt de acord că încă nu s-a atins potențialul maxim al acestei inițiative și cu schimbările propuse se vor putea obține mai multe rezultate. Însă, uh, Um, inițiativele cetățenești care au avut succes au dus și la inițiative din partea noastră. De exemplu, directiva uh, privind uh, apa potabilă uneori a fost uh, la nivel de politici. De exemplu, deciziile recente de interdicție a anumitor pesticide care au un efect negativ asupra biodiversității au fost inspirate de o astfel de inițiativă cetățenească. Deci, iată, ele au o influență. Însă, uh, cred că site-ul uh, funcționează, nu am informații uh, actuale, însă dacă cumva nu funcționează, uh, vă anunț. Site-ul ar trebui să funcționeze. În ceea ce privește softul uh, open source, sincer nu știu, dar vă spun de îndată ce aflu. Fondurile și statul de drept. Uitați. Asta e legat de regulamentul financiar. Nu e același lucru cu ideea de a ajuta statele membre să atingă nivelul uh, potrivit de uh, respectarea drepturilor omului și a drepturilor fundamentale. Procedurile pe care le avem cu Bulgaria și România sunt pentru că atunci când aceste țări au devenit uh, state membre, ele nu erau la nivelul necesar sau dorit pentru un stat membru în uh, combaterea corupției. Și nu numai, am făcut mari progrese în ultimii ani, sprijiniți uh, foarte mult de altfel de uh, majoritatea populației din țările respective. Când vorbesc cu guvernele, ele sunt foarte morocănoase, dar uh, societatea civilă este foarte entuziastă. Și este o situație pe care o prefer decât să fie invers. Însă aș vrea să spun uh, clar că aceste două instrumente pot conviețui foarte bine în paralel. Pentru că statul de drept, elementul de stat de drept în regulamentul financiar înseamnă că nu poți fi sigur că banii contribuabililor sunt cheltuiți în mod adecvat dacă nu ai acces la cineva independent care să verifice asta. Este vorba despre modul în care sunt cheltuiți banii și pentru a spune lucrurile clar, ca să fie înțeles corect. Dacă avem o astfel de procedură, asta nu absolvă statele membre de la responsabilitatea de a finanța proiecte statele membre vor continua, beneficiarii nu vor suporta, guvernele vor suporta, pentru că nu vor primi fondurile europene, dar vor trebui în continuare să plătească fondurile către proiecte. Acesta ar fi mecanismul. Asta este um, în ceea ce privește um, cheltuirea fondurilor europene. Nu e vorba numai de fondurile de coeziune, ci de uh, toate uh, fondurile europene. Dizabilitățile. Cred că avem treabă de făcut în, înainte de următoarele alegeri și eu m-aș bucura să putem spune că persoanele cu dizabilități vor putea participa la următoarele alegeri europene. Mi-aș fi dorit să avem deja un acord privind directiva referitoare la tratamentul legal, dar încă nu am reușit. Asta ar fi uh, asigurat accesul la clădirile publice, la uh, persoanelor cu dizabilități în ceea ce privește trialogul, uh, am să încerc să uh, îi uh, ajut pe colegii mei să vă ajute pe dumneavoastră. Sper că vom putea include mm, cât mai, un acces cât mai extins la transportul public, mai ales și la transportul aviatic și poate că ar fi bine să existe mai multă presiune de la nivel european. În ceea ce privește drepturile de vot în Estonia și uh, Letonia. Uh, eu, din întâmplare, cunosc foarte, foarte bine acest uh, subiect. Am lucrat la OSCE în trecut, în anii 90, pe acest subiect și cred că se poate spune că dacă comparăm situația de atunci cu cea de acum, a devenit mult mai ușor pentru cei care nu sunt cetățeni să devină cetățeni. În mare măsură este și o alegere um, conștientă de a nu deveni cetățean și dacă alegi să nu devii uh, uh, cetățean, asta are consecințe pentru drepturile de vot și nu numai. Știu că în trecut era mult prea dificil să devii cetățean al Letoniei sau Estoniei era un examen, cerințe de limbă și așa mai departe. Însă acesta nu mai este cazul um, în aceeași măsură. Și mai ales tânăra generație crește perfect bilingv, cu excepția situațiilor în care uh, sunt izolați de restul uh, societății și asta nu este în interesul nimănui. Cred că Întotdeauna va trebui să acordăm atenție drepturilor minorităților și dacă nu sunt cetățeni, și dacă nu sunt cetățeni ai niciunei țări, pentru că mulți dintre acești cetățeni nu sunt nici cetățeni ruși, au un, practic un document de non-cetățenie care le dă dreptul de acces în Uniunea Europeană, dar nu, la, nu le dă dreptul um, acces la aceleași drepturi ca uh, cetățenilor europeni. Trebuie să continuăm dialogul cu um, guvernele acestor țări, dar nu pot să critic foarte dur um, aceste țări pentru că au reușit să ofere acces îmbunătățit uh, la cetățenii. Întotdeauna vor fi uh, probleme, um, poate cu educația în limba maternă și așa mai departe, dar până acum, într-un mod constructiv, aceste două state membre au reușit să facă progrese. Dacă mai sunt și alte elemente, sunt dispus să le ascult însă mi-aș dori, sincer, ca dreptul cetățenilor din Rusia să fie la fel de bine garantate cum sunt în uh, Estonia sau în uh, Letonia. Cred că mulți care nu sunt cetățeni în Estonia sau în uh, Letonia au mai multe drepturi decât cetățenii Rusiei, dar să nu intrăm în această discuție. În ceea ce privește Brexitul, cât timp va mai rămas? uh, on direct democracy. a rămas mult timp, dar aș spune ceva în legătură cu democrația directă. Nu cred că un nou referendum ar însemna că avem ceva de valoare uh, sau că am avea un, un vot uh, încărcat de conotații morale superioare și așa mai departe, mai mult decât ce s-ar putea vota în Parlamentul Britanic. Cred că uh, Brexitul arată cum că, de multe ori, când credem că avem o situație simplă, lucrurile sunt mult mai complicate și atunci când se pune o întrebare, li se dă un răspuns, dar la un moment dat uh, răspunsul acesta pare că, într-adevăr, ă, nu a fost dat în cunoștință de cauză, dar ă, mă întreb încă o dată care este valoarea aceste democrații directe astăzi, nu aș dori să intru ă, în, în speculație aici. Nu este rolul meu. Apoi, cred că v-am răspuns majorității întrebărilor puse de dumneavoastră. În ce privește drosofila megalanogaster, nu, nu, nu am întrebare, nu am răspunsul dumneavoastră, dar mi-aduc aminte și eu de la ora de biologie că cu asta ne ocupam, uh, încercam să vedem cum se comportă această musculiță uh, și cred că v-am răspuns și la uh, acele elemente politice legate de chestiunea încălcărilor. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu pentru această ocazie pe care o avem de a face acest schimb de vederi cu dumneavoastră. Mult succes în continuare și noi ne străduim să facem tot ce este mai bine la rândul nostru. Principalele mesaje vor fi trimise către coordonatori mâine pe 4 și puteți comenta până pe 15 mai, iar a doua zi pe 16 vom vota textul final pentru a fi eficace. Acum aș dori să vă urez tuturora o după masă plăcută. Vă mulțumesc! Thank you, thank you.